Guten Morgen. Ja, herzlich, herzlich willkommen zu uns. Bun venit la workshopul nostru comun împreună cu Comisia pentru Bugete cu privire la agenții despre resursele agențiilor provenite de la bugetul UE și cele obținute prin autofinanțare. Vorbim despre acest lucru și în contextul descărcării de gestiune, în special în, pentru acele agenturi care nu fac parte din bugetul UE, dar Bun venit, raportorul nostru Derek Wan din partea Comisiei pentru Buget și domnul Jens Geier este reprezentat de doamna Holmeier astăzi. Vreau să vă salut și în special pe cei de la comisie, domnul Preza, din partea <clears throat> rețelei pentru agenții, care are o președinție rotativă, domnul Spanioli, bun venit, domnul Fos, din partea Academic Research and Agencification, un um, titlu foarte impresionat Domnul președinte ECFAT din partea CPVO și aș dori să salut, să salut și domnul Mastia din partea unei agenții parțial finanțată, pentru că dumneavoastră sunteți proiectul pilot uh, pentru finanțare parțială. Ne bucurăm că ați venit, ne bucurăm și de contribuțiile pe care le veți prezenta și acum am să dau cuvântul raportorului Derek, te rog. Mulțumesc foarte mult, Inge. Din păcate, Jens Geier, raportorul din cartea Comisie pentru Buget, nu este în măsură să participe, însă o așteptăm pe Monica Holmeier să ni se alăture în scurt timp și sper că până voi uh, încheia eu va ajunge și dânsa astfel încât să poată interveni. Cred că colegii sunt conștienți de faptul despre diferite structuri de finanțare pentru agenții. Unele sunt finanțate din bugetul Uniunii, altele sunt parțial finanțate din taxe și altele sunt complet finanțate din taxe. Uh, eu, uh, când am fost raportor pentru descărcarea de gestiune agențiilor în 2014, am sugerat să se organizeze un atelier și mă bucur că am făcut acest lucru pentru că prezența în această dimineață este foarte bună, poate una dintre cele mai bune prezențe la un atelier și dacă ne gândim că este o joi dimineața, când mulți deja au părăsit Bruselul, iată că prezența este una foarte bună și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au făcut efortul să participe la acest atelier. Sper că va fi interesant pentru dumneavoastră. Atunci când am sugerat să susținem acest atelier, am făcut-o dintr-o serie de motive. Am menționat diferitele structuri care sunt folosite în momentul de față, de aceea este o ocazie pentru noi să vedem uh, care sunt taxele noastre, cum sunt tratate surplusurile și dacă ar fi util să includem agențiile complet autofinanțate în procedura de descărcare de gestiune, pentru că colegii știu că nu este cazul în momentul de față. De asemenea, trebuie să recunoaștem că agențiile finanțe complet autofinanțate reprezintă o presiune mai mică asupra bugetului european, pentru că știm în momentul de față bugetul nu este atât de mare cât unii și-ar dori, în special atunci când este vorba de programe cheie precum uh, politica de coeziune. Deci mai reduce presiunea asupra bugetului european atunci când se colectează taxe de către agenții. Atunci când m-am ocupat de descărcarea de gestiune agențiilor, am discutat foarte mult <clears throat> despre uh, veniturile reportate în bugetele agențiilor. Încă se mai practică această reportare la finele anului. Aceste venituri reportate planificate pot fi foarte utile atunci când uh, apar evenimente neașteptate. Prin utilizarea reportărilor, cred că există o anumită flexibilitate pentru agenții pentru a efectua uh, măsuri care apar într-o situație de urgență. În orice caz, trebuie să <clears throat> echilibrăm potențialele conflicte de interese care ar putea apărea între legăturile sporite între agenții și dependența financiară de către un anumit sector industrial. Trebuie să ne asigurăm că acest echilibru este corect și trebuie să monitorizăm relația dintre agenții și sectoarele industriale care le finanțează. Pentru acest eveniment uh, mi-am punctat câteva întrebări pe care sper că le putem discuta și obține câteva răspunsuri. De pildă, cine stabilește taxele, cum sunt uh, determinate prin regulament financiar, ar trebui să se întâmple așa sau nu, cine păstrează surplusurile câștigate de pe urma colectării taxelor și ce poate și ce nu poate fi folosit um, din aceste Uh, surplusuri, pe ce tipuri de cheltuieli, dacă agențiile autofinanțate ar trebui să facă parte din procedura de descărcare de gestiune. În acest sens ar fi nevoie ca Curtea de Conturi să ne furnizeze un raport. Dacă aceste agenții ar trebui să fie supuse acelorași reduceri de personal, ca și celelalte, dat fiind faptul că colectează propriile resurse și nu depinde bugetul european, pentru că uh, agențiile, în special cele finanțate de la bugetul UE, se plângă că li se cere nu doar reducere de 5% ca și uh, tot restul lumii, ci și o redirecționare a resurselor umane. Deci, iată multe chestiuni și întrebări pe care sper că le putem discuta în această dimineață. Nu sunt sigur că vom obține răspunsuri la toate aceste întrebări, dar cel puțin va fi util să le discutăm, să obținem anumită claritate pe câteva dintre aceste puncte, care pe viitor sper că ne vor ajuta să luăm câteva decizii și să facem câteva schimbări în ceea ce privește aceste agenții. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Iată că a sosit și copreședinta, doamna Holmeier, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să fac doar câteva observații preliminare pe această temă care ne-a preocupat deja de ani de zile. În primul rând, în discuțiile cu agențiile rezultă că este uneori foarte dificil să lucrezi cu acest bazin de redetașare a resurselor umane, pentru că este o procedură foarte birocratică și de aceea noi am avut o atitudine foarte critică în acest sens. Cred că proiectul EASA este unul foarte important, însă constat că există o tendință de a nu ține cont foarte exact de taxe, pentru că IMM-uri, pentru IMM-uri este destul de greu să achite aceste taxe și mecanismele care facilitează o schimbare a structurării taxelor sunt destul de greoaie, nu sunt suficient de flexibile și nu sunt adaptate la situația specifică a agențiilor în cauză. Pozitiv mi se pare că Um, faptul că prin acest bazin de resurse umane se poate reacționa uh, la nevoile pe termen scurt care apar, de pildă atunci când EASA introduce noi standarde sau o nouă tehnologie, vin foarte multe solicitări, iar după un an solicitările sunt mult mai puține pentru că uh, Asta este ritmul. Eu cred că aici uh, constatăm efectul pozitiv acestui bazin de resurse umane, dar trebuie să avem în vedere și evoluția taxelor. Sigur că prin intermediul acestor uh, taxe și agențiile pot reacționa la solicitări neașteptate, iar în numele domnului Gair vreau să vă punctez și câteva exemple. De pildă la ACER, Um, trebuie prelucrate în momentul de față 1500 de solicitări. Comisia calculase inițial cu 200 de astfel de solicitări. Acum, cei care trebuiau să prelucreze 200 uh, se confruntă cu 1500 și trebuie să poată reacționa, ceea ce uh, face să avem nevoie de o mai mare flexibilitate decât există în momentul de față ca structură. De asemenea, în cazul agențiilor și chestiunea independenței devine din ce în ce mai importantă. Se poate ca cei care plătesc taxele să obțină o influență mai mare decât în trecut. Această dezbatere am mai avut-o și trebuie să vedem în ce măsură firmele pot influența deciziile pentru că și aduc o contribuție substanțială de natură financiară pentru supraviețuirea acestor agenții. Este de asemenea o chestiune esențială. Po- Proiectul pilot EASA, spune domnul Gai, reprezintă un bun punct de plecare, iar rezultatele din perspectiva dânsului sunt în principiu bune, cu care pot fi și eu de acord. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că proiectul pilot EASA nu poate fi transmis copy-paste uh, către tot toate celelalte agenții. Nu putem spune că tot ce e bun pentru EASA se potrivește și pentru uh, Agenția pentru Produse Chimice sau pentru Agenția pentru Energia. De aceea trebuie să găsim uh, uh, parametrii necesari pentru ca agenția să fie structurată după propriile nevoi. <clears throat> Aceasta fi o abordare esențială și aș mai adăuga o observație personală și anume dacă agențiile sunt complet autofinanțate, atunci important este ca banii de care dispun să nu dispară complet în bugetul general. Deci, fie scădem taxele astfel încât să nu fi, mai rămână atâția bani în agenție sau se găsește un model coordonat pentru a vedea cum anume ar putea fi eventual degrevate alte agenții. Dar păstrarea veniturilor, așa cum uh, se procedează, de pildă în cazul Agenției pentru Mărci și Desene, nu mi se pare rezonabil. Dacă um, veniturile sunt mai mari decât uh, nevoile de finanțare, atunci de ce trebuie ca taxele să fie de acel nivel? În orice caz trebuie găsită o soluție care să țină cont de specificul fiecarei agenții și să avem în vedere și nivelul taxelor. Mulțumesc foarte mult! Iată că am intrat deja um, din plin în tematica dezbaterii noastre. Primul vorbitor este domnul Preza. Vă rog. Eh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă, și Mulțumim, uh, domnule raportor. Scopul prezentării mele de azi e să completez ceea ce s-a spus deja în introducere și voi încerca să mă concentrez pe două aspecte ce țin de prezentarea de azi, adică control și resurse. Sunt uh, două chestiuni pe care vreau să mă concentrez în această prezentare. Mai întâi, modul în care în bugetul agențiilor descentralizate sunt tratate veniturile și apoi nivelul uh, de personal în aceste agenții. Aici este legătură cu obiectivul general uh, cu care Parlamentul a fost de acord pentru perioada actuală și anume o scădere în nivelul de eh, personal cu 5% în instituțiile europene, dar și în agențiile descentralizate. Și în al doilea rând, avem o cerere legitimă mm, pe care au evocat-o vorbitorii anterior, și anume agențiile care sunt eh, finanțate din taxe trebuie să răspundă la cererile pieței și uh, să reacționeze la schimbările uh, intervenite pe piețe. Mai întâi de toate, când vorbim despre agențiile finanțate din taxe, câte sunt ele, există diferențe între ele și așa mai departe, în total avem 8 asemenea agenții finanțate fie parțial, fie total din taxe. Avem 3 agenții descentralizate care sunt mm, finanțate parțial din taxe plătite de sectorul industrial. E vorba de Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, EASA și Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, ECA. Aici sunt mai multe secțiuni, dar le putem lua pe toate împreună. Apoi avem un al doilea grup de asemenea agenții care sunt parțialmente uh, autofinanțate, dar sunt finanțate și parțial de la bugetul european și parțial de la administrațiile naționale. Sunt cele trei uh, autorități de supraveghere financiară, EVA, ESMA și EOPA. Deci, uh, autoritatea care se ocupă de bănci, cea care se ocupă de pensii, cea care se ocupă de piața securities. Și, în final, avem două agenții care sunt autofinanțate, adică din taxe plătite de sectorul industrial, adică EUIPO, Oficiul pentru Dreptul de Proprietate Intelectuală, uh, fostul OHIM, și apoi Oficiul pentru Varietatea Plantelor, uh, Oficiul Comunitar. Este vorba de CPVO. Așadar, sunt diferite modele de finanțare și diferiți actori care intervin în veniturile colectate de aceste agenții. Așadar, să vedem care este tratamentul făcut uh, venitului din taxe în agenție. Aici sunt două modele principale care se aplică. Avem agenții în care toate diferitele surse de venit, când e vorba de par, finanțare parțială din taxe, ă, toate sursele diferite sunt tratate împreună și e vorba de un fel de venit general pentru agenții care poate fi utilizat pentru toate cheltuielile, ă, acestea fiind acoperite ă, global. Apoi avem un al doilea model în care diferitele activități ale agențiilor sunt diferențiate și venitul din taxe trebuie să acopere activități legate de serviciile pe care le furnizează agențiile. Practic, aceste modele au arătat că funcționează. Da, există și diferențe, dar în total putem spune că modelul de bugetare universal în care toate veniturile sunt utilizate pentru a acoperi toate cheltuielile prezintă o povară administrativă uh, mai scăzută și, de asemenea, acesta reduce posibilitatea de, apa, de apariția unor mari rezerve care să apară din veniturile de pe urmă taxelor, care pot fi utilizate doar pentru anumite segmente specifice de activitate. Ce observăm aici, de asemenea, e că atunci când există surplusuri în bugetul anual al agențiilor, există posibilitatea de a fi reportate ca venituri alocate și în unele agenții eh, acest fenomen a dus la acumularea unui eh, volum eh, important de surplusuri. Fenomen caracteristic pentru unele din aceste agenții. Dar acum, dacă mi îngăduiți, uh, voi trece la cealalt aspect al uh, al resurselor, acolo unde resursele sunt măsurate prin evoluția personalului. Când zic staff sau personal, e vorba de numărul de posturi autorizat în uh, planul de înființare a fiecărei agenții. În acest grafic pe care îl puteți vedea, prezentarea mea, putem vedea evoluția dintre anii 2007-2017 și se poate vedea că până în 2013 există uh, o tendință clară de creștere în evoluția staffului Asta datorându-se parțial uh, faptului că numărul de agenții a crescut. În 2010, de exemplu, au fost înființate cele trei uh, autorități de supraveghere financiară și cea uh, cea de-a deci e clar că a crescut și volumul de personal, dar din 2013 și în urma acordului la care s-a ajuns Ehm, între cele două autorități bugetare de a reduce nivelul de personal al uh, instituțiilor, agențiilor și altor organisme europene, se poate observa, vedeți cifrele, uh, există o stopare a acestei evoluții și în ce privește tendințele, acestea s-au modificat se poate spune că acest fenomen are legătură cu supravegherea bugetară în aceste agenții, asta în ce privește nivelul de ocupare personalului sau a posturilor. Poate vă reamintiți că în 2013 Comisia a prezentat o comunicare cu programarea nivelurilor de uh, personal al agențiilor, individual și colectiv și modul în care se poate astfel realiza obiectivul de reducere cu 5% a personalului. Uh, de atunci și până acum uh, s-au mai luat diferite decizii în bugetele anuale, au, s-a mai și deviat de la programarea inițială, Parlamentul și Consiliul au decis în repetate rânduri să uh, ia decizii excepționale în ce privește nivelul uh, ocupării posturilor. Pentru aceste agenții finanțate din taxe, dacă e să vedem schema de personal autorizată în bugetul anual, între 2013 și 2017 vedem că a existat o reducere de 1,8%. Deci uh, nu s-a realizat obiectivul, însă totuși e o schimbare în modul în care uh, evoluează modelul de ocupare a posturilor. Acum, dacă e să mă refer la uh, uh, ce a evocat și domnul Von și doamna Holmeier, adică ce să facem când se produc schimbări în cererea provenită din partea piețelor. Aici, pentru agențiile finanțate din taxe, există unele misiuni variabile și depind de cererea venită de pe piață și aici, în cadrul grupului de lucru interinstituțional cu privire la agenții, au existat discuții în sensul unui tratament diferențiat pentru aceste agenții finanțate din taxe, începând cu un proiect pilot aplicat uh, EASA, deci Agenția pentru Siguranța Aviației, și proiectul acesta pilot a însemnat uh, identificarea unor indicatori relevanți uh, ai sarcinii de muncă și performanței care să poată fi utilizați ca vector pentru a lua o decizie în ce privește nivelul de ocupare a posturilor pentru agenții, ca acesta să poată reacționa la modificări apărute în cererile de pe piață atât uh, o creștere cât și a scădere a uh, cererii. S-a presupus că nivelul actual de uh, venit provenit din taxe era cel corespunzător Deci s-a pornit de la această prezumție și condiția, precondiția de a utiliza acești indicatori este să existe mecanisme de control care să funcționeze și care să permită uh, apariția unor indicatori fiabili și care să poată fi utilizați ca vectori. Ideea ar fi ca acești indicatori să poată permite ajustarea nivelului de resurse al agențiilor la schimbările prognozate în uh, ce privește cererea cum funcționează lucrurile în practică? Proiectul pilot, așa cum a fost el gândit, apărând de la presupunerea că modificarea în indicatorii privitor la for- uh, ă, facerea de muncă, ce se încadrează într-o variație de plus minus 2%, într-un fel pot fi considerate ca fiind evoluții normale și Eh, pentru ele nu e nevoie de modificări în nivelul ocupării locurilor de muncă. Eh, pentru indicatorii cu modificări mai mari de plus minus 2%, s-ar ajunge și la o modificare în nivelul eh, resurselor alocate. A fost un proiect care a fost testat mai întâi în bugetul pentru 2017 și să, a ajuns la rezultatul că în loc să există o reducere a nivelului de ocupare a postului EASA, nivelul acesta a ajuns mai mult sau mai puțin stabil, utilizând indicatorii ca vectori. Acest proiect pilot a fost discutat în grupul de lucru interinstituțional și din partea Parlamentului am văzut semnale încurajatoare din partea Consiliului încă mai uh, vedem că uh, există un anumit scepticism de a utiliza acești indicatori ca, un, uh, ca vector pentru alocare. Și atunci va trebui să ajungem la o poziție comună, pentru că sunt presiuni de ambele părți. Și în încheiere, dați-mi voie să vă supun atenției, deși s-au mai referit la ele și antevorbitorii, niște întrebări, uh, eventual uh, o sursă de discuție. Deci, trebuie ajuns la un echilibru între activitatea de control în uh, utilizarea riguroasă a resurselor, apoi furnizarea unor servicii de calitate, pentru cei care beneficiază de serviciile agențiilor. Și atunci, întrebarea e, pot instituțiile evita responsabilitatea de control acestor agenții? E adevărat că pentru veniturile, pentru, mă scuzați, agențiile autofinanțate nu există un impact pe termen scurt asupra bugetului european, însă există și impact pe termen lung care se va face simți doar peste câteva zeci de ani. E vorba de cheltuieli administrative sau pensii, dar e adevărat că agențiile contribuie uh, la fondul de pensii virtual, dar ce privește controlul bugetar, nu trebuie scăpat din vedere acest aspect. Iar în ce privește stabilirea taxelor și întrebarea dacă taxele reprezintă costurile corecte ale serviciilor furnizate pieței, cred că E dificil de menținut acea responsabilitate de control uh, și în legătură cu uh, această ultimă întrebare. Să vedem și în următoarea prezentare, dar uh, se pune problema apariției sau nu a surplusurilor. Că asta cade în responsabilitatea de control a instituțiilor. Eu personal mă voi opri aici mulțumindu-vă pentru atenție. Vielen herzlichen Dank, Herr für diesen ersten... Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că este reprezentat aici Curtea de Conturi prin domnul Sațier. Și, în al doilea rând, domnul Spanioli, care reprezintă EFSA, Agenția pentru Siguranța Alimentelor. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest atelier ne interesează foarte mult subiectul. Examinăm uh, cu atenție tematica discutată astăzi. Acest atelier se uită mai ales la agențiile finanțate din taxe, însă rețeaua e mult mai mare. Pat, sunt 45 de agenții, dintre care doar puține sunt descrise ca fiind finanțate din taxe, dar vedeți aici 38% de fapt din uh, angajați sunt plătiți din taxe. Deci asta e o chestiune importantă pentru întreaga rețea. O altă uh, chestiune importantă. Dincolo de lucrurile care sunt legate strict de veniturile din taxe, agențiile trebuie să se ocupe și de celelalte aspecte care sunt gestionate cu ajutorul taxelor. Cum s-a mai spus deja, uh, chestiunea taxelor sau a resurselor alternative va afecta pe viitor uh, din ce în ce mai multe agenții, probabil, într-o formă, sub, sub o formă sau alta. Bineînțeles că suntem deschiși uh, la explorarea unor resurse alternative de venit care ar putea fi exploatate pe viitor. Trebuie spus de asemenea că discuția legată de agențiile mm, finanțate din taxe se învârte în jurul unui echilibru pe de o parte și pe de altă parte în jurul unor flexibilități pentru agenții. Este relevant aici la agențiile finanțate din taxe, dar relevant și pentru celelalte agenții. Și vedem uh, aceste dezbateri că este un principiu care eventual ar putea extins și la celelalte agenții care nu sunt strict finanțate din taxe. Încerc aici să vă prezint lecțiile pe care am învățat din trecut și apoi să vă dau uh, câteva aspecte legate de modul în care vedem noi viitorul pe viitor, bineînțeles când vine vorba de gestiunea resurselor și guvernanța acestor agenții. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat din 2012, deci luăm anul 2012 pentru că probabil că e un an bun, e un reper bun, abordarea comună și acel roadmap și asta și pentru că este și anul în care s-au înființat ultimele agenții noi, s-a stabilit numărul lor. În ultimii 5 ani vectorul care determină modul de gestionare, de fapt au fost doi vectori, măsurile roadmap și abordarea comună. Și apoi discuțiile legate de cadrul multianual financiar 2014-2020. Decizia Comisiei din 2013 respectiv. Deci aici am avut doi vectori care au direcționat activitatea eh, rețelei. Dacă vă uitați la implementarea acestui roadmap a calendarului, 99,7% din acțiuni au fost deja inițiate sau implementate. Practic suntem aproape de finalizarea exercițiului și uh, atingem un rezultat probabil pozitiv. Transparența a fost din ce în ce mai uh, bună, la fel uh, responsabilitățile au fost clare, coordonarea, colaborarea au crescut extraordinar și la partea negativă, la dezavantaje, a existat o, uh, o birocrație mai mare, povere administrative și de asemenea un transfer al poverilor de coordonare în rețea în sine, Și uh, asta s-a văzut și din raportul de descărcare, uh, raportul orizontal pentru agenții. Acolo s-a identificat nevoia de a suplimenta posturile la nivel de coordonare, la secretariat și așa mai departe. Deci e nevoie de mai multe posturi pentru a ne asigura că rețeaua poate face față provocărilor care vin dinspre alte instituții. Apoi alte probleme legate de complexitate, implementarea regulilor financiare, lucruri deja menționate la alte dezbateri, transferul costurilor, mai ales pentru auditurile externe și alte audituri și uh, chestiuni de conformitate și de venituri reportate pe care ne-am concentrat, concentrat în exces. Apoi, acțiunile din ultimii ani, din ultimii cinci ani, aceste posturi tăiate. Aici avem uh, de a face cu o abordare la nivelul agențiilor. Bun, rezultatele au fost pozitive. Uh, practic, cifra de 5% a fost depășită. De fapt, se apropie de un prag de 10%, mă refer în continuare la disponibilizări, agențiile nu consideră strategia de personal ca fiind una validă, de fapt, dar în principiu se va ajunge la acel prag de au existat și efecte pozitive ale acestei uh, strategii de personal, pentru că s-a căutat o eficiență, o îmbunătățire a utilizării resurselor umane și se vede asta și um, când vine vorba de colaborarea la alte niveluri ale rețelei. Vedeți cât de mari sunt progresele la nivel de management. Ceea ce privește efectele negative, uh, pentru că avem acea abordare one size fits all, au existat și priorități impuse, nu neapărat legate de politici, dar a existat uh, abordări strategice mm, când vine vorba de eficientizare și ce mai este important, toate aceste lucruri au dus la un fenomen important de uh, outsourcing, de externalizare, angajații agențiilor au fost înlocuiți de consultanți externi, consultanți intermediari și bun, asta nu a fost o dezvoltare de salutat. Apoi a mai fost problema pozițiilor polarizate când vine vorba de dezbaterea bugetară între instituții. S-a dus, uh, s-a ajuns la un climat pe care nu, noi nu l-am văzut uh, a fiind uh, propice pentru o colaborare fructoasă la nivel instituțional. Și uh, în acest context ne-am dorit un climat uh, mai favorabil. Haideți să vedem cum, care ar fi cazul ideal pe viitor. Avem o viziune și sunt câteva aspecte pe care le considerăm relevante, care ar putea fi vectorii pe viitor în gestiunea bugetelor agențiilor. Dacă ne uităm la fiecare, punct cu punct, împărtășirea serviciilor și capacităților, asta este cea mai importantă prioritate a rețelei. Aici agențiile au înțeles ce trebuie făcut. E mult de muncă în acest domeniu. Avem un catalog foarte interesant cu servicii și capacități pe care ca, ă, agențiile le împărtășesc. Deci le utilizează în comun și, ă, de exemplu, programe de redresare în cazuri de dezastre naturale, dezastre pe care le acoperim la nivelul diferitelor agenții, apoi la nivelul achizițiilor publice, servicii de cloud computing. Practic aici se crește eficientizarea pentru că se împart resursele sau se utilizează la comun. Suntem foarte deschiși față de această abordare și facem asta deja împreună cu Comisia, pentru că avem multe de câștigat de pe urma interacțiunii între agenții, pentru că ele sunt mai flexibile, mai mici și pot fi mai inovatoare când vine vorba de gestiunea de resurse, iar comisia, care poate că este ceva mai lentă, fiind mai mare, mai birocratică, însă ea dispune de masa critică. Și dacă suntem împreună cu comisia, desigur, impactul uh, poate fi mult mai mare când vine vorba de economii, să zicem economisirea resurselor. Și vreau să subliniez aici că examinăm foarte multe domenii în care putem coopera cu agențiile. Am început în zona de IT, desigur, la resurse. Se pot folosi aceste servicii la comun, dar ne gândim să extindem cooperarea la resursele umane, la gestiunea comună a resurselor umane, pentru că se pot face economii considerabile acolo și, de asemenea, activități comerciale comune, activități comune. Noi ne ocupăm de cercetare la ESA, de exemplu, și cooperăm cu alte agenții din domeniul cercetării. Pentru că vrem să uh, folosim aceiași experți, să facem schimb de bune practici și așa vrem să procedăm și pe viitor. Dacă uitați la alte domenii în care funcționăm ca o rețea, Acolo ne concentrăm pe obiective legate de performanță. Uh, sunt, uh, este un management și o bugetare orientată către rezultate, asta propune și Comisia. Și aici cred că rețeaua fiind mică și suplă, există capabilități, capacități de a, uh, aborda un, un domeniu atât de complex Ă, anul acesta obiectivul nostru este de a crea un model de maturitate și cu acesta toate agențiile se vor putea sau își vor putea identifica capacitățile respectiv transferul de la un buget bazat pe activități și input și ă, trecând la un management concentrat pe rezultate. Există o serie de indicatori de performanță care sunt incluși într-un catalog și aici există, bineînțeles, și evaluări aferente. Avem aici activități în desfășurare, sunt proiecte în curs de derulare și ne bucurăm că toate aceste activități uh, sunt uh, privite cu ochi buni și de către comisie. Agențiile sunt pregătite să inițieze un proiect pilot de bugetare. După cum se știe, este inclus în toate planurile de la nivel instituțional. Toate aceste lucruri este, bineînțeles, toate aceste lucruri uh, presupun să trecem de la modelul vechi la modelul uh, nou, uh, exercițiul de reducere a posturilor, Mm, duce la poveri foarte mari și lucrurile devin mult mai uh, complicate. Acum, uitându-ne la partea financiară, nu vreau să intru în amănunte aici. Sunt colegii de la CPVO și de la ASA care uh, pot să vă explic ce mai multe lucruri. Aici putem să ne gândim la mai mult la resursele alternative de finanțare pentru a acoperi mai multe rețele. Noi nu avem o poziție foarte clară a rețelei noastre, dar suntem discuși la, deschiși la explorarea altor variante. Și, din nou, viziunea noastră pentru viitor, un lucru menționat în raportul de descărcare pe 2015, publicat săptămâna trecută, Vrem să avem o, o abordare sistematică, ceea ce se întâmplă deja în multe instituții. Avem grupuri de agenții care lucrează împreună, care urmăresc aceleași obiective și, desigur, există și o logică când vorbim despre un management comun al resurselor. Abordări sistematice, așteptăm o cooperare aici la nivelul mai multor agenții și, bineînțeles, uh, uitându-ne și la spectrul mai larg al politicilor, această abordare sistematică ar trebui să fie pună în aplic- uh, pusă în aplicare când vine vorba de execuția bugetară și când vine vorba de descărcări, pentru că sunt foarte multe provocări în acest domeniu, dar desigur așteptăm o implicare în discuții pentru a vedea ce se poate realiza și ce nu. Ehm, regulile financiare și de personal mai simple, s-a spus despre asta deja, avem foarte multe exemple de rigidități care afectează operațiile de, operațiunile de zi cu zi. Sunt discuții foarte bune care se desfășoară în contextul regulilor financiare. Sperăm că multe dintre problemele menționate aici pot fi rezolvate în regulamentul privind personalul. Acolo, avem vorba, acolo este vorba de alt context, dar când vine vorba de punerea în aplicare a regulilor, și acolo suntem des- deschiși pentru o îmbunătățire a dezbaterii și pentru identificarea specificului uh, fiecarei agenții, tocmai pentru a vedea cum se pot aplica regulile. Climatul colaborării, iarăși este important, încrederea dintre instituții pe viitor, într-adevăr, vom încerca să avem un limbaj comun când e vorba de dezbaterea bugetară, deci un dialog transparent. Putem să ne uităm la procesul deci- decizional când vine vorba de alocările bugetare și acesta trebuie să fie mai transparent dar toate într-un climat, după cum spuneam, de profundă cooperare. Aș dori să închei aici și să vă urez toate cele bune pentru viitor. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank für die Mulțumesc foarte mult pentru această sinteză și privire în viitor. Dați mi faptul că mm, facem întâi prezentările, dăm cuvântul direct uh, următorului uh, invitat, uh, doamna Ellen Foss, în calitate de Uh, director al TARN, care este o organizație care se ocupă de agențificarea structurilor europene. Mulțumesc foarte mult! Este un termen care se folosește în literatură pentru un proces uh, prin intermediul căruia Um, executivul se bazează din ce în ce mai mult pe agenții pentru îndeplinirea sarcinilor executive. Este un termen care apare în literatură și de aceea am folosit această agentification uh, în engleză, agențificare, am spune noi pe română, În orice caz, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat aici pentru a vă spune câte ceva despre structura noastră, rețeaua noastră, o rețea de cercetare universitară care studiază agențiile și sper că astfel vom putea veni și cu informații noi în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru agențiile autofinanțate. Rețeaua noastră este cofinanțată de către Uniunea Europeană prin programul Jean Moment și este un program de cercetare care vine să studieze agențiile într-un, o perspectivă transnațională. Fac parte nouă rețele academice din întreaga Uniune Europeană, din diferite discipline. și studiază documente de politici și uh, date operaționale despre funcționarea agențiilor europene. Avem o misiune dublă. Să uh, promoveze cercetarea multidisciplinară în ceea ce privește poziția agențiilor europene și a organismelor de tip agenție, să integreze abordări izolate, interdisciplinare și să încurajeze dialogul între lumea universitară și practicieni, care este necesar pentru a spori democratizarea Uniunii Europene, atât la nivel academic cât și în practică. Astfel, rețeaua TARN își propune să stimuleze dialogul între cercetare, politică și alți actori pentru schimb de experiență în uh, teme care vizează agențiile și organisme de tip agenții. Oferă o platformă pentru schimbul de experiență și practici dar se concentrează asupra unui număr de patru teme în cercetare disciplinară, conceptualizarea agențificării, guvernanței europene. În uh, acest cadru de cercetare am dezvoltat o viziune conceptuală a agențiilor ca intermediari între statele membre UE și instituții dat fiind natura lor hibridă. Cea de-a doua temă se referă la constituționalitate, prerogative și legitimitatea agențiilor UE. Pe această linie de cercetare am identificat uh, agențiile de constituționalitate și am considerat că este nevoie de mai multă constituționalizare în cadrul tratatelor UE. De asemenea, am dezvoltat o doctrină Maroni 2.0 pe baza jurisprudenței legate de delegarea de prerogative și am abordat chestiuni precum transparența, independență și responsabilitatea. A treia linie de cercetare se referă la dimensiunea internațională a activității agenției. Am observat o tendință sporită a operaționalizării la nivel global a acestor agenții și a patra linie de cercetare este tipul de um, activitate pe care o desfășoară la nivel internațional și o mai bună înțelegere a acestor activități. A patra tematică se referă la eficacitatea funcționării lor, dată fiind diversitatea acestora. Cum pot fi mai bine organizate pentru a oferi eficacitate optimă? Chestiunea eficacității nu ține doar de capacitatea tehnică, ci cuprinde și organizarea internă, precum suficiență bugetară, protocoale de înțelegere între actori naționali și europeni, chestiuni de gestiune a personalului, precum și buna guvernare. De asemenea, redactăm documente de lucru, organizăm conferințe și ateliere, avem și uh, contribuții pe bloguri, de asemenea, invităm uh, cercetători de renume și alți actori pentru a discuta temele pe care ni le-am propus. Aceste uh, sunt uh, aceste conferințe sunt organizate în principalele orașe ale Europei. De asemenea, încercăm să punem la dispoziție literatură, noutăți și să oferim și fișe informative. După ce am trecut de prima parte în care v-am explicat care este uh, obiectul nostru de studiu, M-aș referi acum în partea de-a doua la chestiunea descărcării de gestiune pentru agențiile UE, o chestiune care a fost legată în discuție în abordarea din 2012 ce privește agențiile europene. Cercetarea uh, rețelei TARN a arătat că este nevoie de o mai bună supraveghere a agenției, agențiilor UE, de o mai bună raționalizare și a procesului de responsabilizare. În acest sens, distingem între responsabilitate managerială, politică, ministerială, financiară și judiciară și putem discuta uh, și detaliile mai târziu. Fără îndoială, Parlamentul European are un rol important de jucat în garantarea supravegherii agențiilor UE. În trecut a folosit instrumentul descărcării de gestiune pentru a pune accentul pe o chestiune foarte problematică legată de aceste agenții, independența personalului Ace- utilizarea acestui instrument de către Parlament a făcut ca agenții precum EMA și EFSA să abordeze și să dezvolte o politică adevărată în ceea ce privește independența, modul în care abordează conflictele de interese și problema ușilor uh, rotante. În ceea ce uh, în perspectiva proliferării agențiilor UE în peisajul instituțional european, este important să ținem cont de toate agențiile, fie de plin finanțate la buget, finanțate parțial sau uh, de plin autofinanțate, să le supunem așadar unei supravegheri. De asemenea, trebuie crescută transparența și sporită încrederea în procesul decizional european. Și instrumentul descărcării de gestiune ar putea fi un instrument care să stimuleze acest lucru. Acest lucru ar trebui făcut în contextul unei evaluări sau unei reevaluări a altor mecanisme de supraveghere. Tarn încurajează, de pildă, mai multă cercetare academică în ceea ce privește problema transparenței, responsabilizării. În același timp, platform for dialogue on these... Vrem să oferim o platformă pentru mai mult dialog între lumea universitară și practicieni. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Voss. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesoară Voss, pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o. Interesant este faptul că în ultimul aliniat ați spus că agențiile auto, complet autofinanțate, dar și cele uh, doar parțial finanțate de la buget ar trebui să fie supuse unui control. Eu cred că această abordare este amplu împărtășită în Parlamentul European. Următorul vorbitor este domnul Martin Ekvard, președinte al Biroului Comunitar pentru Varietatea Plantelor. Vă rog. Firstly, I Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și Parlamentul European pentru că a organizat uh, acest eveniment și pentru că m-a invitat să particip la el. E o ocazie foarte bună pentru ca membrii Parlamentului să aibă un dialog cu agențiile europene și mai ales că cele finanțate din taxe. Noi suntem o, o agenție total autofinanțată și deci uh, nu, are, nu avem un contacte prea mari cu Parlamentul European, mai ales că Parlamentul European nu adoptă bugetul nostru, adică al agenției CPVO și nu este implicat Parlamentul în uh, procedura de descărcare de gestiune, după cum s-a menționat. Dar de la tratatul de Lisabona încoace, Parlamentul European e uh, implicat în toate chestiunile legislative, inclusiv cele care privesc CPVO. Este foarte bine că este așa. Iar acum, uh, s-au exprimat deja preocupările la nivel general, uh, șefii uh, rețelei agențiilor și voi continua eu uh, cum să vă ofer punctul de vedere al agențiilor parțialmente sau totalmente autofinanțate uh, și în particular uh, o, vă prezint și o imagine a munții, muncinoate și modul în care se dezvoltă o organizație dinamică și autofinanțată. Voi încerca, pe cât îmi permite timpul, să vă prezint cât mai multe din aceste aspecte. Vedem activitatea noastră uh, și care este punctul să de vedere asupra descărcării. Over in financial audit if time allows. <coughs> de gestiune și nu numai. În primul rând, CPVO trebuie să spun că gestionează cel mai mare uh, sistem uh, de varietăți de plante din Europa. Suntem autofinanțați, după cum am spus, cum am spus adică nu primim niciun fel de fond uh, de la bugetul Uniunii Europene și, după cum s-a și spus de către reprezentantul Comisiei, chiar contribuim la sistemul de pensii și asigurări sociale. Deci, dintr-un buget de 80 de milioane, 1,6 milioane se îndreaptă spre uh, pensii uh, și sperăm, bineînțeles, să și recuperăm acești bani în viitor. We have, uh, just to give put it into perspective, we received since the setup of the system uh, about 20 years ago 60,000 applications Uh, aveam, am uh, gestionat 60.000 de aplicații de când ne-am înființat și până acum. Avem uh, mai mult sau mai puțin 3500 de cereri pe an, plătim mai mult sau mai puțin 40.000 de facturi pe an. Avem un buget, după cum spuneam, de 18 milioane pentru 2016 și avem un personal de doar 45 de oameni câteva cuvinte și despre agenția ca tare Bun, nu întotdeauna uh, oamenii au încredere în agenții, însă eu consider că putem, noi putem răspunde foarte rapid la nevoile clienților, uh, avem uh, oameni foarte competenți care, sunt, care lucrează pentru noi, suntem foarte respectați în sectorul industrial, Uh, asta vedem din evaluările la care am fost supuși, deci uh, contribuim la eficiență pentru uh, cei care fac ceri. E doar un, practic un ghișeu unic, într-un, într-o limbă unică, o procedură, o singură decizie, deci atât, mai multă eficiență pentru sectorul industrial, cu mai multă povară administrativă pentru autoritățile naționale. Cooperăm oricum cu statele membre la nivel tehnic, îi ajutăm, deci cu expertiză tehnică și management și credem noi o facem la un preț rezonabil și cred că sunt în uh, acordul industriei când spun asta. Acum câteva cuvinte în legătură cu guvernanța și descărcarea uh, de gestiune. Cred că un control sever este important pentru toate organizațiile noastre, pentru că toate organizațiile europene trebuie să respecte niște reguli uh, stricte. Cred că principiul unui, uh, unei gestiuni financiare sănătoase e de principală chiar importanță pentru agenție ca CPVO. Sigur că trebuie oricum să uh, ne conformăm uh, regulamentului financiar, dar trebuie să și justificăm față de clienții noștri din sectorul industrial modul în care aplicăm principiul economiei, eficienței în uh, desfășurarea activităților noastre prezența organizațiilor cultivatorilor în Consiliul nostru de administrație este un exemplu clar al modului în care guvernanța instituțională poate eh, fi eh, efectuată la un nivel optim și Parlamentul European, pe drept cuvânt, apără interesele contribuabililor europeni care acordă descărcarea national contributions, but on a much smaller scale. Și eh, este aceeași logică și aceeași coerență. Deci înregistrăm și prezența sectorului industrial care finanțează, ne finanțează în formă pentru aprobarea bugetului și descărcarea pentru cheltuirea bugetului. Clar, asta ar putea fi și un model pentru alte agenții. Se face un raport de câte de Conturi și apoi se acordă descărcarea. Și Suntem una din agențiile cele mai auditate din Europa, aș putea spune. Totuși, mă aștept la o mai bună cooperare cu Parlamentul European pe viitor pentru activitatea de control. Dar nu trebuie să subestimăm importanța contribuțiilor financiare al sistem Oricum, noi suntem monitorizați îndeaproape în ce privește cheltuirea banilor și numărul de persoane pe care le angajăm. Sigur, când plătești pentru rezultate, vrei să le și obții și vrei să și ai un control asupra modului în care se cheltuiesc banii și cultivatorii și statele membre ne controlează îndeaproape, vă pot asigura. În ce privește rezerva agenției noastre, CPVO, Sigur, noi ne dorim un buget echilibrat, însă activitatea noastră este bazată pe cerere și trebuie să găsim acel echilibru bugetar pe termen mai degrabă mediu, nu neapărat pe bază anuală. Deci, facilitatea de a dispune de o rezervă nu este un lux, ci este chiar o necesitate. Asta pentru a ne asigura că putem uh, gestiona fluxurile de numerar și plățile în perioade în care cererile sunt în număr mai redus decât cele așteptate și sunt și cheltuieli de infrastructură și proiecte relevante. Avem avantajul de a putea gestiona propria rezervă cu, să spunem, uh, un proces relativ flexibil de stabilirea taxelor pe baza propunerilor Consiliului nostru și Comisia Europeană e parte din acest proces și adoptă schimbări în regulament, ceea ce a permis CPVO în ultimii ani să treacă de la o rezervă de 12 milioane de euro la 500.000 de euro. Și puteți vedea cum a scăzut uh, rezerva în acest grafic. Acum am crescut taxele pentru că ne apropiem de o situație critică în ce privește volumul rezervei. Deci eh, ne descurcăm cu rezerva de la ora actuală și nu avem eh, o activitate care să ne asemene cu o bancă, în ceea ce facem pentru clienții noștri și probabil pentru agenția noastră cel mai important eh, la momentul actual, după cum s-a mai și menționat, rețeaua agențiilor a convenit o reducere de 5% din personal plus încă 5% din realocări. Dar pot să spun că ca pentru o agenție total uh, autofinanțată, ca CPVO, uh, nu e normal o asemenea măsură, pentru că noi, din punct de vedere legal, nu putem plăti bani pentru bugetul european și nici nu putem primi mai puțin bani de la bugetul european. Deci dacă facem o reducere de 10% sau 20%, chiar 30% sau 90% din personal, această măsură nu are niciun fel de efect asupra bugetului european. Deci, când trebuie să explic oamenilor eh, de ce trebuie să facă acea reducere de 5%, eh, și că noi nu putem contribui la această realocare, nu, nu, e, nu fac nicio contradicție în termeni. Deci, situația noastră este diferită și atunci trebuie ca și analiza activității noastre să fie diferită și poate se pot, s-ar putea spune că, indiferent de modul de finanțare a unei agenții, reducerile de personal trebuie făcute pentru a asigura eficiența funcționării sale, astfel încât să economisesc uh, bani în taxele plătite de sectorul industrial. Uh, foarte bun, foarte bine. Dacă spui așa ceva, asta înseamnă totuși să există situație de status quo, însă nu există această situație, pentru că noi ne confruntăm cu un volum mai mare de cereri. Uh, clienții noștri sunt uh, majoritatea lor IMM-uri care nu vor să cheltuiască bani în plus cu noi și trebuie să fim uh, foarte precauți. La ultima reuniune a Consiliului nostru am propus să înghețăm nivelul de ocupare al posturilor de lor actuală și sectorul industrial a fost de acord deci trebuie să beneficiem de resursele umane necesare. Deci situația noastră este puțin ciudată. Pentru că finanțatorii noștri au fost de acord să nu facem reducerile, dar am fost informați că Comisia nu poate fi de acord. Uh, deci situația este negativă. Aș putea da un exemplu. Nu știu dacă nu cumva simplific prea mult lucrurile statele membre pot uh, plăti pentru mai multe resurse umane pentru Frontex și este logic să fie așa. Dar industria cere mai multe rezultate de la CPVO și este gata să plătească, însă instituțiile europene nu uh, vor să dea curs acestei cereri, deci nu cred că este o atitudine logică. Așadar, salut uh, inițiativa Comisiei cu acel proiect pilot despre care s-a vorbit aici pentru a uh, adopta indicatorii relevanți ca vectori și astfel putem uh, eficientiza costurile administrative și trebuie legate, legată alocarea resurselor cererii reale. E clar, nu trebuie nici măcar să așteptăm rezultatul uh, proiectului pilot și să adoptăm aceste măsuri imediat, pentru că avem nevoie de resurse imediat. și, dacă îmi permiteți, câteva cuvinte în legătură cu volumul de muncă înainte de a-mi încheia prezentarea. Puteți vedea în uh, graficul din imagine. Avem indicatorii cheie pentru volumul nostru de muncă. Au un impact direct, desigur, de asupra necesităților noastre. Vedem uh, uh, scala de personal care a scăzut, indicatorii cresc, însă uh, personalul nostru este în scădere, deși avem o 140 de ore de muncă, însă nu avem resursele necesare în continuare și am menționat că o agenție de dimensiuni mai mici uh, uh, are avantajul că funcționează mai flexibil, dar uh, minusul ar fi că ne confruntăm cu același volum de muncă și același volum de sarcini și chiar aceeași birocrație ca agențiile mai mari. Uh, și nu mai putem atinge masa critică pentru a putea funcționa sau ne aflăm în acest pericol. Dacă se mai reduc încă două, trei posturi, durața ați putea spune că nu e mare lucru, dar pentru noi sunt posturi foarte valoroase. Aș ruga chiar Comisia și Parlamentul să vadă lucrurile și din perspectiva noastră. Comisia ar trebui să asigure, sigur, respectarea comunicării sale din 2013, pentru că nu trebuie să ne regăsim în situația în care nu ne putem, mai putem îndeplini misiunea și ne bucurăm și de susținerea industriei când nu uh, vrem să mai facem uh, reducere de personal. Bun, cred că mi-am depășit timpul alocat, uh, uh, poate discutăm ulterior reportările noi putem să ne menținem rezerva conform regulamentului financiar de la ora actuală, după cum spuneam. Poate pe final. Key messages. So we welcome very... Câteva mesaje. Salutăm proiectul pilot, însă ă, trebuie să aibă rezultate imediate. În ce privește guvernanța, ă, trebuie să ajungem la un echilibru în modul de ă, control al activității și trebuie să ne concentrăm asupra unei gestiuni financiare sănătoase. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ascultare. Mulțumim pentru uh, prezentarea foarte interesantă, spune președinte, Poate ați dori să vi se aplice și modelul asta, Dar a trebuit să luptăm pentru acest model, că nu prea le conveni la început statelor membre, dar până la urmă cred că le vom convinge. Iar acum dăm cuvântul domnului Jean-Michel Mastio, domnului Jean-Michel Mastio din partea EASA, deci uh, Agenția pentru Siguranța Aviatică Europeană. Domnia sa este director adjunct pentru resurse. Vă rog. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați invitat un reprezentat, reprezentant al EASA, oferindu-ne prilejul de a vă prezenta modul în care abordăm aspectele financiare. Înainte să vorbim de finanțare și guvernanță, vreau să vă ofer o prezentare scurtă a activităților noastre. Funcționăm de peste 15 ani. Avem sedii în, sediu principal în Germania, la Köln. Avem și birouri la Bruxelles, Washington, Montreal și vom deschide un birou la Singapore. Avem uh, foarte mulți experți în aviație care lucrează la sediul central din Köln. Încercăm să reprezentăm cele, cele 32 de state membre, 28 de state membre UE plus încă 4. Obiectivul nostru este să atingem cel mai înalt nivel posibil al siguranței în aviație pentru cetățenii Uniunii Europene, pentru pasageri și pentru cei de la sol. Dincolo de nivelul mare de siguranță pe care vrem să îl atingem, vrem să atingem și un nivel optim de protecție a mediului. Dincolo de Uh, siguranța în aviație, oferim și servicii directe industriei, de aceea suntem o agenție cu finanțare mixtă. Propunem aici uh, un proces unitar de reglementare și certificare în statele membre. Totodată vrem să facilităm piața internă unică a aviației oferind practic un cadru unitar de operare pentru industria aviatică. Apoi, un alt aspect al misiunii noastre este să lucrăm la dezvoltarea cooperării internaționale, mai ales cu alte uh, autorități de reglementare în aviație. De exemplu, ICO, uh, Organizația pentru Aviație internațională și alte autorități de reglementare. Trebuie să subliniem aici că EASA nu funcționează singură. Noi avem un sistem de parteneriat pe care l-am clădit, lucrăm strâns cu statele membre și cu Uniunea Europeană. Deci este un sistem uh, al aviației pe care îl creăm dar trebuie spus că EASA este doar o părticică a acestui uh, sistem pe care încercăm să-l promovăm. Și acum uh, să vorbim puțin și despre aspecte bugetare. Legiuitorul, sau putem începe chiar cu bugetul de fapt, avem un buget de 142 de milioane de euro pe an și vedeți că EASA se finanțează din trei surse principale. În primul rând, serviciile pe care le oferim industriei, solicitând în uh, schimb taxe și din această sursă obținem în jur de 96 de milioane de euro pe an. Cea de-a doua sursă sunt activități de reglementare finanțate prin intermediul subvențiilor UE și al contribuțiilor din alte state membre, aici obținem în jur de 39 de milioane de euro pe an și de 2 sau 3 ani creștem finanțarea pe proiecte specifice, de exemplu cooperare tehnică internațională prin instrumente finan- de finanțare, uh, condițiile pagoda, aici uh, vorbim de instrumente ale Uniunii Europene sau în cercetare prin Horizon 2020, atunci când facem parte din astfel de proiecte. Deci, avem încă o dată, cum spuneam, trei surse de finanțare principale pentru EASA. Cum este gestionat bugetul EASA? După cum a, a afirmat și reprezentantul Comisiei Europene, noi uh, încercăm să folosim uh, modelul venitului alocat. Conform articolului 35, um, taxele plătite de industrie reprezintă un venit alocat. Deci, practic, avem deja obligația legală de a aplica acest model al venitului alocat. Bun, termenul assigned revenue pare tehnic, dar ideea e simplă. Venitul din taxe va fi alocat unor cheltuieli foarte clare pentru prevederi ce țin de uh, industria aviației. Practic, banii primiți de la industrie sunt folosiți doar pentru serviciile pe care aceștia le obțin. Cu alte cuvinte, uh, nu există subvenții uh, transferate de la un serviciu la altul și nu, nici nu se pot amesteca cele trei categorii de activități pe care le avem. Nu putem să amestecăm uh, modulurile în care cheltuim bugetul. Practic, modelul uh, generează niște constrângeri, dar uh, le putem depăși. Și cum rezolvăm acest lucru? În principiu, uh, avem uh, un uh, mod, model, model de control financiar care corespunde tuturor standardelor internaționale, un sistem de contabilitate care se bazează pe o structură SAP. Aici avem uh, o conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale de contabilitate. Există un auditor extern care verifică anual cheltuielile agenției. După cum spuneam, avem o separare a surselor de finanțare, dar uh, modelul este dorit și de către industrie. Ei își doresc acest model de alocare a veniturilor că, către anumite activități care, de care beneficiază tot reprezentanții industriei. Deci, consecința este că transferăm venituri de la un an la altul, reportăm venituri și asta în două categorii. Deci avem uh, pe de o parte veniturile din taxe și veniturile din subvenții pe proiecte. Și este posibil ca banii să fie cheltuiți în următorii ani sau să fie folosiți pentru a echilibra, acoperi viitoare pierderi. În ceea ce privește subvențiile, surplusurile, excesurile sunt uh, deschise, sunt returnate comisiei. Deci doar partea de subvenții. Practic, uh, agenția se întâmplă să aibă venituri reportate considerabile, dar ele sunt considerate parte din buget. Bugetul este foarte transparent și de aceea uh, veniturile pot fi reportate și utilizate în uh, anii următori. Sistemul este reprezentativ, să cum spuneam, venituri alocate activității concrete și de aceea uh, trebuie spus că actorii interesați, Parlamentul, Comisia și chiar și industria uh, au așteptări legate de transparența acestui model. Dar e un model complex, după cum a spus și Comisia. De ce? Pentru că, bun, trebuie să oferim o flexibilitate a finanțării și banii trebuie gestionați foarte clar, trebuie să evităm redundanțe sau suprapuneri. Um, există o repartizare a costurilor uh, la finele anului. Pentru că activitățile sunt destul de dinamice și um, se pot defalca sumele aferente diferitelor activități. Dar, după cum spuneam, uh, repartizarea despre care vorbeam uh, Uh, este destul de dinamică. Apoi planificarea și raportarea este și mai complexă. Mm, ne referăm la raportarea către Comisia Europeană. Discuțiile cu Comisia sunt câteodată ceva mai dificile, pentru că, evident, trebuie să ținem cont de aceste defalcări și repartiții. Am avut, de exemplu, pierderi pe partea de subvenții anul acesta și asta înseamnă că uh, Uh, nu putem să le acoperim prin excesele de la veniturile din taxe. Și ce mai este important, orice investiție semnificativă care afectează diferitele surse de finanțare nu este foarte ușor de gestionat, așa ca în modelul universal, pentru că trebuie să iei fonduri din diferite resurse pentru a avea banii disponibili. De exemplu, dacă există o investiție importantă care afectează subvențiile europene, e mai puțin flexibilă decât banii disponibili uh, din veniturile din taxe. Bugetul este gestionat în totalitate în conformitate cu direcțiile, directivele europene și de asemenea susținem eforturile de eficientizare. Avem un proiect pilot uh, și acolo încercăm să creăm indicatori pentru activitatea noastră, pentru munca depusă. Vrem să identificăm cât mai precis posibil volumul de muncă la nivelul agenției în cooperare cu industria aviatică industria aeriană. Astfel se evaluează eficiența proceselor și se obține și o creștere a eficienței pe viitor. În principiu există marge de 2% și când se trece peste acest prag de pierderi se obțin uh, resurse suplimentare. Există un document unic de programare discutat cu Comitetul Director și cu Comisia Europeană. Deci, cel de-a doua parte a tabelului, vedeți că agenția a crescut uh, resursele pentru activitățile operaționale. Există foarte multă expertiză la EASA, 81% din angajați se ocupă de partea operativă și dacă luați în considerare un reper legat de personalul din administrație și operațiile neutre, așa zis neutre, vedeți acolo că e un prag de 6,4%. Se vorbește întotdeauna la comisie despre o povară administrativă mai scăzută. Vă las să trageți singuri concluziile dacă țineți cont de complexitatea gestionării finanțării mixte. Dar situația EASA este destul de solidă, aș spune, din punct de vedere al finanțării. Indicatorii sunt buni. Avem o rată mare a punerii în aplicare a proiectelor, aproape 100%. Și folosim uh, în totalitate posturile alocate. Vă stau la dispoziție cu bucurie pentru întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Mastio. Cred că proiectul EASA ne încurajează să privim oarecum diferit uh, agențiile în ceea ce privește dotarea financiară acestora decât am fi făcut acum câțiva ani și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru faptul că a existat uh, acest curaj de a încerca și un alt model de funcționare a agenției care poate să poate fi extins pe viitor și spre altele, sigur, ținând cont de specificul fiecăreia, pentru că trebuie să cântărim lucrurile în perspectiva eficienței, a unui control bugetar precis, o flexibilitate necesară pentru adaptarea la situația de piață, dar um, să rămân totuși uh, o, un organism uh, public. De aceea, mulțumesc pentru acest raport. La noi se mai află și principalii garanți ai unei finanțări publice corecte, Curtea de Conturi, și vă întreb dacă doriți să interveniți în dezbaterea noastră, v-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Desigur, tema pe care o discutați în această dimineață, în cursul acestui seminar, este importantă pentru Curtea Europeană de Conturi și pentru mine personal, pentru că eu sunt raportor pentru auditarea agențiilor în cadrul Curții de Conturi. De aceea am ținut să fiu prezent astăzi aici. Nu sunt uh, pregătit acum uh, să vin cu o contribuție pe măsură în ceea ce privește conceptualizarea agențificării agențiilor, însă aș dori să vă supun atenției câteva note care poate vor fi utile în dezbaterea ulterioară. Dat fiind faptul că reprezint Curtea de Conturi, avem un mandat imperativ, dar limitat și de aceea mă voi limita să vorbesc din perspectiva unei gestiuni financiare solide. Aspectele politice unui model sau altul revin spre decizie decidenților politici. Însă, din punctul de vedere al gestiunii financiare solide, încercăm, în primul rând, să facem o sistematizare a agențiilor, fie că sunt uh, complet autofinanțate, fie că sunt parțial finanțate sau complet finanțate de la bugetul UE. Am făcut o listă și pentru 10 agenții care sunt parțial finanțate de către industrie sau de statele membre, am găsit cel puțin 6 modele diferite de finanțare. Deci la aceste 10 agenții, 6 modele diferite de finanțare. Deci varietatea de modele de finanțare, varietatea agențiilor este foarte ridicată. Acest lucru se datorează, poate, faptului că toate, că fiecare agenție a fost creată pentru un scop uh, precis, pentru a duce la îndeplinire o politică europeană specifică. Am găsit două agenții care mi s-au părut a fi finanțate într-o manieră similară, EUIPO și CVPO. Însă, și aici există perspective diferite, probleme diferite de rezolvat și de aceea ar trebui avut în vedere diferit. O altă chestiune pe care mi-am notat-o se referă la faptul că nicio agenție nu dispune de un model de finanțare curat. Deci nu există nicio agenție care să fie complet finanțată din alte surse și nu din bugetul european. Pentru că, așa cum spunea și reprezentantul Comisiei Europene, există chestiunea pensiilor, mai există și alte garanții sociale, precum școlile europene. și dacă mai încep să numeri, pe bază de costuri pentru a vedea care sunt um, taxele de colectat de la industrie, nu va fi o, un calcul complet. Uh, în același timp, uh, agențiile complet autofinanțate sunt auditate de către Curtea Europeană de Conturi, care însă, la rândul ei, este finanțată de la bugetul european. Este sigur o obligație a curții de conturi, dar cred că, în fine, este important să răspundem și de auditarea și raportarea aferentă pentru toate agențiile europene. În pofida unor modele de afaceri diferite pe care le-am constatat, toate agențiile fac parte din constelația instituțiilor europene. Și acest lucru dic- le dictează atât o abordare politică cât și o abordare de a respecta regulile unei gestiuni financiare solide. Patru teme, patru principii pe care aș dori să le subliniez în mod specific. Date fiind diferitele modele de afaceri, modele diferite de funcționare a agențiilor, cred că o chestiune esențială o reprezintă stimulentele corecte pentru fiecare dintre agenții. Uneori um, există acest stimulent de a cheltui toți banii și pentru uh, a <clears throat> epuiza toate rezervele acumulate, însă acest lucru nu corespunde unei bun gestiuni financiare. Ar trebui evitat. Acest lucru ar putea avea și implicații politice. Dacă cetățenii europeni ar vedea că un organism european din această constelație europeană începe să risipească bani, acest lucru ar putea avea consecințe chiar și mai grave decât uh, însuși banii cheltuiți. Și derivat uh, de aici uh, următorul principiu, cel al transparenței. Transparența, cred că în transparență cred că ar trebui să investim bani publici. Costă ceva, dar mm, își merită banii. Din motivele pe care tocmai le-am menționat. Pentru cetățenii europeni și pentru companiile europene. Cel de-al treilea punct. Din perspectiva unei bune gestiuni financiare și a unei uh, trebuie asigurată și abordarea unui buget echilibrat. Am vorbit deja despre reportări și de nevoie de a găsi niște soluții adecvate reporter planificate, justificate, eu cred că a, prin analogie am putea aplica același model rezervelor agențiilor autofinanțate, pentru că și acestea reprezintă un fel de venituri reportate, așa cum s-a dovedit din prezentările de astăzi. Deci iată câteva principii generale care ar duce la o mai bună calitate a gestiunii financiare și, nu în ultimul rând, responsabilitatea și controlul democratic. Din motivele pe care tocmai le-am enunțat, consider că agențiile autofinanțate, parțial autofinanțate, finanțate de, din partea industriei, ar trebui să facă obiectul unui control democratic. Poate nu un, pro, un procent de în aceeași manieră, dar ar trebui să uh, traverseze un proces similar cu agențiile finanțate de la bugetul Uniunii. Curtea de conturi a considerat întotdeauna ca un fel de procedură de descărcare de gestiune pentru toate aceste agenții, tocmai din faptul că fac parte din această constelație a instituțiilor europene și utilizează și resurse din uh, schema mai amplă a garanțiilor sociale aferente instituțiilor europene. Deci ar fi bine să fie supuse aceluiași control democratic. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, pentru că N-am fost conștientă de faptul că doar în cazul a 10 agenții apar modele de finanțare diferite am crezut uh, că ar exista niște aspecte comune, principiale, dar iată că apar aceste divergențe, ceea ce fac ca noi, cei de la control bugetar, să încercăm să analizăm mai bine pentru a vedea care este motivația istorică care a dus la această evoluție. Acum, dat fiind faptul că avem între timp 45 de agenții, un astfel de demers um, devine destul de interesant pentru că trebuie totuși să găsim acel numitor comun care să ne permită să avem o privire de ansamblu. Și consider și eu, așa cum s-a spus astăzi, că și în situația în care o agenție este complet autofinanțată, se finanțează complet singură, trebuie să fie supusă unui control democratic pentru care un mandat public, pentru altfel n-ar exista. Și în acest sens aș dori să dau cuvântul colegilor pentru runda noastră de întrebări și răspunsuri. Pentru început, colegul Von. Yeah, thanks, yeah. I'll make some concluding uh, remarks. Mulțumesc. A existat uh, printre marcile auzite una care m-a făcut să o întrebare ce ține de chestiunea controlului și a descărcării. Înțeleg de ce agențiile pot considera că un proces formal de descărcare și implicarea Parlamentului European nu uh, constituie uh, ceva garantat, pentru că uh, fondurile conform cu care funcționează aceste agenții provin parțial din taxe, dar e vorba și de absorbția costurilor și respectarea regulamentelor Uniunii Europene și atunci trebuie să existe un anumit grad de control. Nu credeam că oricum asta uh, Uh, măcar uh, parțial uh, ați recunoscut la sfârșitul intervenției noastre și că sunteți deschis pentru o cooperare cu Parlamentul pe viitor. Dar vă gândiți soare la un scenariu prin care odată pe an agențiile plătite din taxe ar putea veni în fața Comisiei de Control Bugetar al Parlamentului pentru o discuție cu noi? Ați dori o asemenea soluție sau aștept alte idei în ce privește această cooperare, propuneri concrete dacă se poate? Yes, thank you for, for that. Răspuns, mulțumesc pentru această întrebare. Când vorbiți despre lipsa controlului, după cum am menționat, Statele membre sunt în Consiliul nostru de administrație, Curtea de Conturi uh, ne auditează, sectorul industrial uh, controlează activitatea noastră, noi trimitem toate documentele cerute Parlamentul European, publicăm totul pe website-ul nostru, deci nu cred că nu există un control. Dacă Parlamentul dorește, Sigur, putem uh, avea o întâlnire anuală, de ce nu? Putem să venim în fața dumneavoastră să prezentăm uh, informații, dacă doriți așa ceva. Uh, o voi face fără probleme, o dată pe an, de exemplu. Pentru o am avea nevoie și o schimbare a regulamentului nostru de finanțare. Cel puțin uh, în ce privește CPVO, regulamentul acesta a fost recent modificat. Uh, însă vă stau la dispoziție dacă doriți să avem discuții cu Parlamentul ca să vedem concret cum putem avea niște întrevederi uh, la intervale regulate ca să ne asigurăm că munca noastră vă satisface și sigur că pentru că dumneavoastră reprezentați direct interesele cetățenilor. Domnul vă mulțumesc. Vom uh, vedea pe viitor cum putem să dezvoltăm această idee. Cine dorește acum să răspundă? Hvala uh, za uh, besedo. Hvala tudi vsem. Da, următoarea intervenție. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici ca să ne prezinte modul de funcționare și de finanțare al agențiilor pe care le reprezintă. Am o întrebare pentru uh, domnul Preza. Ați menționat surplusul bugetar al agențiilor când uh, se înregistrează fenomenul reportării. Aș dori să știu dacă există un uh, procentaj prestabilit pentru fondurile reportate și dacă lucrurile nu stau așa, poate ar trebui să ne gândim la o opțiune de genul acesteia și încă ceva. Dacă există fonduri care pot fi calificate ca fiind surplus. Care e motivul apariției acestui surplus? Pentru că agenția nu și-a pus 100% în aplicare programul sau sunt și alte motive? Uh, pentru că în anul care urmează agențiile primesc fonduri noi. Indiferent, și atunci mă întreb, există un fel de efect uh, de bulgăre de zăpadă uh, cu această reportare a fondurilor? A spune de informații în legătură cu sumele uh, reportate? Se poate face o comparație cu venitul total al unei agenții? Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președintele, și deci acum Tomaș. Výbornou debatu. Já už jsem po několikát... Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Eu am fost raportat din umbră în repetate rânduri pentru descărcarea de gestiune a agențiilor. Am avut plăcerea să mă deplasez personal la uh, fața locului, să vizitez o serie de agenții și uh, Eh, sunt de acord, cred eu, cu ce a spus Derek. Eu cred că eh, noi, ca membri ai comisiilor pentru buget și control bugetar, trebuie să aflăm în mod constant uh, ce acțiuni și activități întreprind agențiile, pentru că majoritatea publicului și chiar și uh, colegii au doar informații parțiale despre ce fac agențiile, ba unii chiar n-au nici cea mai vagă idee despre ce fac agenții care și au sediu chiar în țările lor de origine. Agenția Spațială și are sediu în Praga și un număr de colegi au fost chiar surprinși să afle acest lucru nici măcar nu știau că unii colegi cehi că această agenție își are sediul la Praga, deși are un uh, sediu într-o clădire uh, foarte importantă. Deci e și problema vizibilității, dar trebuie, da, să avem control asupra activității agențiilor. Dacă uh, v-aș arăta dosarele pentru descărcare pentru fiecare agenție în parte, sigur, Există o serie de informații și de fiecare dată când apare ceva în mass media, noi uh, îndosariem informația respectivă și la descărcare încercăm să discutăm toate chestiunile Poate unele sunt chestiuni minore, dar acum două săptămâni, de pildă, am fost la Viena și am avut discuții uh, referitoare la probleme de personal cu uh, o agenție care așa are sediul acolo și interesant că eu am fost contactat de unul din foștii angajați ai agenției în ce privește o problemă de personal. Deci eu cred că rolul de control al Parlamentului European poate fi jucat foarte eficient. Sigur că nu putem finanța în taxe toate agențiile, de exemplu Europolul, ce, din ce taxe să fie finanțat? din, din, din confiscarea avuțiilor uh, dobândite pe cale ilegală de către infractori să, să, să alocăm 10%, nu știu. Dar sunt anumite, uh, sigur, sunt anumite agenții, cum este EASA, care, da, sunt finanțate de pe urmă din taxe. Și agenția aceasta a reușit să facă legătura dintre Comisie și Parlament și, pe de altă parte, cei care beneficiază de licențe, companii cum ar fi Boeing, Airbus și așa mai departe. Deci acolo funcționează lucrurile și eu m-am întreținut cu uh, persoane de la Boeing și Airbus și am uh, văzut că atunci când uh, se menționează agenția de siguranță aeriană, e chiar o, un brand, o, o garanție a calității și a siguranței. Uh, și uh, de așa ceva avem nevoie pentru toate agențiile, că nu e vorba doar de bani în discuția noastră, e vorba, iată, de siguranță, de calitate. Uniunea Europeană și agențiile sale sunt garanții ale calității. Și în ce privește costurile, domnilor și domnilor, sigur, se mai pot face economii, Uh, există propunerea cu nou sediu din Budapesta. Am avut o întrevedere cu reprezentanții agenției. Am căzut uh, de acord că da, și activitatea de recrutare de personal ar putea fi organizată mai bine. Unele uh, oferte de cerere ar putea fi organizate împreună. Știu că nevoile agențiilor sunt diferite, dar trebuie să căutăm căi de uh, Uh, achiziții comune, de exemplu, de calculatoare sau anumite alte servicii. Putem uh, eficientiza astfel uh, activitatea acestor agenții. Măcar agenții care și-au sediul în apropiere, și-au sediile în apropiere unul de altul. Apoi, mai spun ceva. Eu am fost în 2014 responsabil pentru descărcarea de gestiune pentru agenții Și chiar am uh, căutat uh, greșeli și uh, am vrut așa ca să spun așa să caut nod în papur uh, în activitatea agențiilor, dar de fapt calitatea muncii muncii trebuie s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, deci nici n-am, mai, nici n-am prea găsit motive pentru a vă critica, ci vă putem doar motiva să vă îmbunătățiți și mai mult uh, munca și să vă promovați mai bine, să vă faceți mai multă publicitate. Cred că asta e principala problemă, că nu vă faceți destul de publicitate. Lumea nu știe ce activitate fantastică aveți. Că dacă dumneavoastră nu vă faceți publicitate, putem organiza noi sute de seminarii și audieri despre finanțare și gestionarea fondurilor, însă nu venim cu o valoare adăugată. Dacă dumneavoastră puteți să comunicați mai bine cu noi și nu numai cu noi, atunci se pot remedia multe probleme. la, cu ocazia ultimei descărcări orizontale v-am oferit șansa de a beneficia de o sporire de personal la nivel transversal. Vă rog să utilizați această șansă Vă rog să încercați să comunicați mai bine cu noi, cu Comisia Europeană, cu publicul uh, european în general și vă mulțumesc pentru uh, șansa oferită de a lua cuvântul. Președintele, mulțumesc. Poate dăm ocazia invitațiilor să răspundă. Dar nu știu cine dorește să înceapă. Bun, uh, sigur că a fost o întrebare adresată direct domnului Preza de la Comisie. Eh, poate se răspunde și lui Tomaș în legătură cu cooperarea între agenții, cu muncă în comun, în legătură cu recrutarea, IT-ul și așa mai departe. Nu știu, dacă dorește cineva să răspundă, oricum vă rog frumos să te liber să faceți. Thank you, Mr. Ball. Um... Domnul Preda, mulțumesc. În ce privește întrebarea care mi-a fost adresată cu surplusul reportat Deci nu există procentaj prestabilit. Aici facem uh, diferența între agențiile care sunt uh, total autofinanțate și celelalte. Pentru cele care sunt totalmente autofinanțate, de fapt, într-un fel, ele nu se încadrează în procesul uh, bugetului european pentru că nici nu mai sunt incluse în acest proces Așadar, structura de guvernanță ale agențiilor uh, au uh, lucrurile în mâinile lor. Avem și exemple în care se uh, adoptă un proces de ajustare a taxelor și atunci există sisteme de autoguvernanță pentru a face ajustarea nivelului rezervei, surplusurilor și Am putea vorbi și de uh, exemplul de la Alicante, unde există un surplus uh, semnificativ, 400 de milioane la EUIPO și, uh, în general, vă pot spune că nu există un sistem general de a elimina treptat acest surplus, dar fiecare uh, poate beneficia de exemplele existente. Uh, pentru agențiile care au activități parțial finanțate de la bugetul european, acolo există o, prevăzut în, buget, în procesul de bugetizare anual un proces uh, de eliminare treptată. Surplusul este luat în continuare pentru a estima nevoia de a fi alocate fonduri noi pentru anul următor, de deci se ține cont de către Comisie de existență acestui surplus care ar putea acoperi partea cheltuielor și propune uh, autorizarea alocării de noi fonduri, de angajamente, ținând cont de surplus. Deci, într-un fel, acolo există acest proces de ajustare. E deja prevăzut în uh, procedurile uh, anuale bugetare. În ce privește sumele, nu știu, aici poate aș putea să propun să, să le trimiteți în scris, pentru că nu știu dacă uh, de spun aici uh, precis de toate sumele surplusurilor, dar putem ruga secretariatul să ne ajută. Mulțumesc, domnul Spanioli. Thank you. Uh, indeed, the... Mulțumesc, într-adevăr. Eh, domeniul achizițiilor eh, publice comune e unul din prioritățile noastre. Anul acesta, dar va continua și în viitor concret, la următoarea reuniune vom crea în mod formal sub rețele de achiziții pentru aceste agenții. Am început deja acest proces de elaborare a unui program comun de achiziții pentru agenții. Avem și un portal cu uh, gestionarea activităților de achiziție ale agențiilor, deci sunt multe lucruri în curs de desfășurare. Avem și un serviciu de brokeraj, cloud, uh, lansat anul trecut, dar sunt și alte domenii. Putem uh, achiziționa împreună uh, servicii de audit, dar și echipament pentru sălile de reuniune, personal uh, cu contracte pe durată limitată, mm, servicii telecom, sunt multe proiecte de achiziții comune uh, pentru agenții, pentru că, da, e o, un domeniu promițător de a eficientiza activitatea și de a face economii. Așadar avem, da, proiecte comune și sperăm să se extindă pe viitor și vă asigur uh, că Uh, suntem pe cale de a extinde și secretariatul permanent al rețelei agențiilor. Va fi un birou comun de susținere și va se va bucura și de personalul corespunzător. Iată, va spori numărul de, de angajați pentru că s-a recunoscut nevoia de a consolida structura centrală pentru a gestiona toate activitățile Iată, de exemplu, acest portal pentru, pentru achiziții comune și catalogul serviciilor comune uh, pentru a se crea sinergii și a eficientiza activitatea agențiilor. Toate acestea trebuie făcute uh, cu o susținere comună comun uh, de la nivelul uh, Bruselului. Între mulțumesc. Dacă mai dorește cineva dintre invitați să ia cuvântul. Da, mulțumesc. M-aș spune și eu câteva cuvinte legătură cu rezerva. De ce avem această rezervă? Putem încerca explicație practică. Noi trebuie să stabilim nivelul taxelor la un nivel cât mai apropiat cu putință de uh, un echilibru bugetar. Dar, sigur, nu poți prevedea exact câte cereri primești. Deci nu putem uh, avea o eficiență de 100% și nu pot schimba nivelul taxelor în fiecare an. Avem o politică de schimbare a taxelor odată la 4 ani, dar uh, acum de 4-5 ani avem o situație în care avem un deficit bugetar pentru a scădea nivelul rezervei. Iar acum, și am și schimbat uh, nivelul taxelor, trebuie să schimbăm tendința și uh, ca să operăm cu un surplus. Dar uh, într-o situație în care, pe cât posibil, să avem un echilibru. Deci de aceea și avem rezerva. Consiliul de Administrație al CPVO a decis că 50% din uh, profit anual să fie un nivel uh, corespunzător pentru că trebuie luate în considerare și evenimente neprevăzute. Suntem acum sub acel nivel, ne aflăm la un nivel de aproximativ 500.000 de euro și 5% reprezenta 9 milioane. Am încercat așadar să vă aduc o explicație practică și să mă alătur spuselor reprezentantului Curții de Conturi. Transparența e foarte importantă și astfel se evită apariția multor îngrijorări pentru că suntem complet deschiși, transparenți și în acest mod ne putem asigura că evităm apariția unor critici din partea cetățenilor și actorilor interesați. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Avem un încă o cerere de luare de cuvânt din partea ei, Ar dori și uh, colegul să spună câteva cuvinte. Poate că cei din Marea Britanie sunt interesați în cele ce le spune. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia de a contribui și eu la discuție. Nu cred că voi adăuga nimic nou la dezbatere, ci aș reitera câteva răspunsuri din alt punct de vedere în ce privește volumul mai mare de muncă și resursele scăzute. Agenția Medicamentelor Europene din 2013-2014 până în, să spunem, 2018 va avea venituri cu aproximativ 40% mai mare, dar și volum de muncă uh, mai mare și uh, resursele vor scădea. Vom avea 200-300 de cereri, ba chiar o jumătate de milion de uh, prelucrat și se așteaptă să dăm rezultate și atunci agenția se confruntă cu o situație dificilă. Volumul de muncă va crește, Uh, și în același timp resursele scad. Și atunci nu mai putem să ne îndeplinim misiunea. Sigur. Agențiile încep să se bazeze astfel și pe alte tipuri de resurse, contracte, intermare și așa mai departe. High, which means that se pierde pierd cunoștințele, se pierd mai multe resurse dacă gradul respectiv este mare. Deci aici avem acest aspect ab initio. Agenția oferă consultanță în cercetare în primele faze de dezvoltare medicală. Dub, s-a dublat numărul acestor acțiuni în ultimii ani. însă din, din cauza unor constrângeri în resurse, um, agenția nu poate uh, oferi mai mult de 500-600 de astfel de uh, consultări științifice. Ar putea însă oferi dublu dacă ar avea mai multe resurse. Deci e vorba de Uh, medicamente care sunt promițătoare și într-o astfel de situații venim cu consultări științifice. Dar din cauza posturilor reduse, noi nu putem uh, veni cu mai multe consultări pentru aplicanți. Apoi, în ceea ce privește rezervele, s-au aspectat mai multe lucruri, s-au menționat mai multe <laughs> aspecte aici, fiind membrii ai zonei euro mai avem o problemă de risc și anume cursul de schimb. Multe cheltuieli din, uh, multe cheltuieli sunt făcute în lire sterline și veniturile sunt în euro, ceea ce înseamnă că la orice fluctuație a schimb, cursului de schimb avem pierderi sau, mă rog, câștiguri. Sunt fluctuații de 8 sau și atunci pot apărea pierderi de mii, milioane. După cum spuneam, agenția noastră nu poate forma rezerve, nu există o zonă tampon, tocmai pentru a acoperi astfel de riscuri de curs valutar. Bugetul nostru este de peste 300 de milioane. 1% dacă dacă se greșește prognoza cu 1%, uh, iarăși pot uh, lipsi 300 de mii, de mii de euro. Dacă sunt prognozate 110 aplicații pentru evaluarea unui medicament, atunci asta nu înseamnă că vor fi cu adevărat 110 aplicații pe an. Și ce înseamnă asta? 25% din acele aplicații au apărut în ultima lună a anului. Deci veniturile vin și nu sunt folosite și atunci sunt anulate. Deci, practic, um, volumul de lucru se împinge pe anul următor, pentru că fondurile nu mai există. Deci e o problemă a distribuției um, acelor aplicații. Însă, după cum spuneam, reducerea posturilor nu este metoda bună pe viitor, pentru că există implicații mari ale activității noastre în cercetare, inovații și așa mai departe. Și din perspectiva bugetului, Ehm, și problema prognozelor aici, lipsa rezervelor ehm, duce la probleme, probleme de curs valutar, fluctuațiile. Nu există o rezervă tampon care să acopere astfel de probleme. Și Brexitul e un alt aspect. Avem, având un exces, am putea avea o rezervă de care să beneficiem în urma Brexitului. Ar fi nevoie de recrutări suplimentare, să zicem, însă nu avem fonduri imediat disponibile. Trebuie să trecem prin procedura bugetară pentru a obține acele fonduri și bineînțeles că asta necesită uh, timp. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă urez toate cele bune, mult noroc! Oriunde v-ați muta, știu că vin vremuri grele pentru dumneavoastră și agenția dumneavoastră. Există alte observații? Da? Patrice Pellegrino reprezint EUIPO și, după cum a spus și domnul Egward um, regulamentul actual de finanțare obligă să existe doi reprezentanți ai Parlamentului în comitetul nostru director. Deci aveți reprezentanți, deputați, eurodeputați, care reprezintă Parlamentul European în comitetul director și ei de asemenea votează descărcarea de gestiune. Pe de o parte, în ceea ce privește stabilirea taxelor, aici există variații foarte mari, după cum a spus și Curtea de Conturi. Există diferite situații de finanțare. În cazul nostru, taxele sunt stabilite în regulamentul intern de finanțare și legiuitorul a decis acolo cuantumul. Ceea ce înseamnă că pentru a avea variație, trebuie să, pentru a schimba taxe, trebuie să apelăm la legiuitor. Deci dacă există un exces mare, bun, în cazul nostru nu sunt 400, 200 sunt înghețate din cauza regulamentului de finanțare care um, prevăd provizioane uh, pentru o activitate de un an. Deci excesul care ar putea fi disponibil nu este de 400 de milioane, ci 200 de milioane, pentru că 200 de milioane se îngheață, se transformă în provizioane. Mulțumesc! Acum uh, vreau să ajung la încheiere. Ar fi interesant să se întoarcă doamna Holmeier și camera, uh, sala să fie goală. La începutul reuniunii am pus câteva întrebări și am spus că nu mă aștept la răspunsuri poate că putem veni cu câteva idei pentru viitor. M-am referit la exces, excesul de sume, de fonduri. Ce se face cu acest exces? Este păstrat în agenție pentru a se reduce taxele sau se transformă într-un fel de rezervă? din câte înțeleg, există o reținere vis-a-vis -vis de posibile schimbări. Am ascultat și propunerea Curții de Conturi. Când vine vorba de acele venituri reportate, ele pot fi transformate în rezerve pentru viitoare cheltuieli. Bun, acum dacă trebuie reduse posturile, tăiate posturile, agențiile au făcut asta deja cu 1,8%. Deci s-au redus posturile cu 1,8% și există și acel uh, proiect pilot cu EASA. Cred că este un proiect important pentru că trebuie să încercăm să le oferim agențiilor cât mai multă flexibilitate, pentru că, bun, toate sunt diferente, există nevoi diferite de finanțare, există nevoi diferite de personal și resurse, deci e, cu cât dăm mai multă flexibilitate agențiilor, cu atât este mai bine. Dacă pilotul, proiectul pilot uh, se dovedește a fi unul de succes, poate el poate fi transferat și la celelalte agenții. O altă chestiune ridicată s-a referit la descărcările de gestiune și ați avut o observație foarte bună dacă bugetul bugetul nu este examinat de nimeni uh, sunteți auditați doar de Curtea de Conturi și ce este valabil pentru o agenție nu este valabil pentru alta. La alta agenție există membrii ai Parlamentului în Consiliul Director. Cred că Comisia de Control Bugetar, bugetar își dorește să aprofundeze discuțiile și supravegherea bugetului aici. Um, putem examina și schimbarea unor reguli financiare, unor regulamente financiare. Nu văd de ce nu ar uh, exista motivul de a avea discuții anuale între dumneavoastră, fiind uh, o, o agenție finanțată în totalitate din taxe și Comisia noastră de control buget, bugetar. Ar putea exista astfel de întâlniri anuale și poate am putea uh, progres în acest sens. Uh, poate că secretariatul vă poate contacta pentru a organiza astfel de întâlnire. Și în ultimul rând, uh, Mulțumesc tuturor pentru participarea la această, uh, acest atelier, tuturor vorbitorilor. Cred că s-au uh, oferit uh, răspunsuri importante. Avem acum o vedere mai clară și știm cum va fi pe viitor strategia. Mulțumesc și secretariatului Comisiei pentru Control Bugetar pentru organizarea atelierului. Aș încheia spunând ceea ce a spus și colegul meu Thomas legat de agenții, la modul general, eu am fost raportor pentru 2013, descărcarea de gestiune. Am repetat uh, o abordare și în acest an, deci dacă agențiile sunt utile, uh, le fac o activitate foarte bună și nu trebuie să uităm de ce există aceste agenții. Ele trebuie să furnizeze servicii pentru cetățeni și cred că chestiunile ce țin de control bugetar sunt sub control mare și dumneavoastră faceți o treabă foarte bună în agențiile dumneavoastră. Deci de aceea vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și vă mulțumesc pentru contribuțiile la atelierul de astăzi. Mulțumesc, bună ziua! I'm sorry to be going as well, Thomas. Nachdem ich jetzt aufgefordert Acum, după ce am fost solicitată să închei reuniunea, vă spun uh, o zi bună și vă mulțumesc pentru participare.